Good morning. Bună dimineața. Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit la reuniunea Comisiei Regii. Îi urăm bun venit, doamnei Corina Crețu, comisar desemnat pentru politica regională. De asemenea, îi urez bun venit domnului Lebrun, președintele Comitetului Regiunilor, și colegilor de la Comisia Europeană și de la Consiliu. Această reuniune este transmisă pe internet, așadar o pot urmări și cetățenii care se află departe de Bruxelles acum sau mai târziu, pentru că înregistrarea va fi disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Orientările pentru aprobarea Comisiei sunt stabilite în anexa 16 din regulamentul de procedură. Se spune acolo că Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor lor generale, a angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, le evaluăm cunoștințele legate de portofoliu și abilitățile de comunicare. Doamna comisar desemnat a răspuns deja la un chestionar pregătitor. Răspunsurile sale în scris au fost transmise membrilor comisiei în toate limbile. Aș dori să vă explic acum structura audierii. La început, doamna comisar de Semnat este invitată să facă o declarație introductivă de până la 15 minute. După aceea, avem uh, timp prevăzut pentru 45 de întrebări din partea membrilor comisiei noastre iar doamna comisar va fi rugată să răspundă la fiecare conform principiului ping-pong, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Vom începe cu o rundă de întrebări din partea liderilor celor șapte grupuri politice reprezentate în comisia noastră. Cinci minute sunt alocate fiecăruia. Un minut întrebare, două minute răspuns, un minut întrebare suplimentară, un minut răspuns. În a doua rundă vom avea 38 de întrebări. 3 minute avem pentru fiecare, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspuns. Apoi am să-i dau cuvântul domnului Lebrun, președintele Comitetului Regiunilor, pentru o scurtă declarație. La sfârșit, doamna Corina Crețu, comisar desemnat pentru politica regională, va mai avea 5 minute pentru o scurtă declarație finală. Timpul de vorbire este alocat în funcție de metoda DONT, iar ordinea intervențiilor a fost stabilită de grupurile politice. Întrebările nu sunt grupate pe subiecte. Aș dori să mai subliniez că este esențial ca toți vorbitorii să respecte limita de timp pentru întrebări și răspunsuri. Dacă depășiți timpul alocat, vom uh, fi în întârziere și unii colegi nu vor mai putea să ia cuvântul. Ca și la plenară, vom avea un cronometru care va arăta cât timp ați vorbit. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi. Toți vorbitorii pot, deci, să-și folosească limba maternă, dar vă rog frumos să nu vorbiți prea rapid, spune doamna președintă. După aceste observații, sper că procedura este clară Deschid dezbaterea. Și aș dori să dau acum cuvântul doamnei comisar desemnat pentru o prezentare de cel mult 15 minute. Această expunere orală va fi urmată de întrebări și răspunsuri. Vă rog, doamnă Crețu, aveți